Good afternoon. We will continue. Bună ziua, haideți să ne reluăm ședința. Am ajuns la explicațiile de vot. Okay. Report Kovacek. Începem cu raportul Kovacek a 71-a sesiune a adunării generale a Organizației ONU. Domnul Hanan, are cuvântul.